I'm going to exert my authority and ask you to... Voi încerca să-mi exercit autoritatea și să vă rog să luați loc, pentru că va trebui să începem. So I start with Mr. Weber. So our first point on the agenda this afternoon is... Primul punct pe ordinea de zi în această după amiază, informare în legătură cu alegerile prezidențiale din Peru în perioada 37 iunie și o salut pe doamna Renate Weber și pe domnul de Grandes și îi rog să ia cuvântul în această ordine. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă prezint modul în care această misiune a observatorilor electorali s-a derulat în Peru și cum s-au desfășurat de fapt alegerile în Peru, nu doar cea de-a doua, cel de-al doilea tur al prezidențialelor, dar și prima tură și alegerile generale pentru Congresul din Peru. Îndrăznesc să spun că a fost o misiune încununată de succes din trei motive. Am desfășurat o muncă foarte serioasă. În al doilea rând, datorită importanței prezenței noastre pentru la observarea acestor alegeri și, în al treilea rând, pentru activitățile de tip follow-up uh, pe care le desfășurăm deja de pe acum uh, în relația cu partenerii noștri peruani. Misiunea a fost una importantă. Am sosit în această țară pe 5 martie un grup de 10 experți. Later on. Și la câteva săptămâni mai târziu am avut încă 50 uh, de observatori pe termen lung care s-au uh, deplasat uh, pe teritoriul țării și, în plus, am avut o delegație plină din partea Parlamentului European care ni s-a alăturat și pentru prima rundă a alegerilor și pentru cea de-a doua, prima fiind uh, prezidată de domnul Luis de Grandes și cea de-a doua de către colegul nostru Diaz de Mera. Pentru prima oară am avut uh, printre experți un specialist în ceea ce privește finanțarea partidelor politice și finanțarea campaniilor electorale, care în cazul uh, peruan reprezintă o chestiune extrem de importantă și am să intru în detaliu un pic mai târziu. Cel de-al doilea aspect pe care l-am menționat era importanța prezenței noastre acolo pentru alegeri și vreau să insist asupra acestui punct și aș spune chiar că prezența noastră a schimbat lucrurile și am să vă prezint succint și de ce spun asta. Din nefericire, Congresul peruvian nu a promovat o reformă în profunzime a sistemului electoral. Nu au făcut decât să adopte câteva amendamente, de altfel destul de proaste, după uh, lansarea alegerilor și după lansarea practică a campaniei electorale. Pe baza acestor modificări, care bineînțeles erau uh, obligatorii din punct de vedere legal, autoritatea uh, care supervizează alegerile a hotărât în săptămânile imediat după aceea să excludă o serie de candidați în timp ce alți candidați s-au retras ei singuri de pe liste pentru că trebuiau să-și uh, uh, mențină personalitatea juridică a partidelor lor politice. Deci, până la urmă, din 19 candidați la președinție, au rămas uh, doar 10. Și acest lucru a fost destul de nesigur până în ultima zi a alegerilor, când nu se știa încă uh, prea sigur dacă se mai retrăgea cineva sau nu. Bineînțeles, e vorba de o chestiune pentru care trebuia să fim foarte atenți din punctul de vedere al organizării alegerilor. În același timp, în mass media internațională s-au publicat uh, articole în care se punea sub semnul întrebării capacitatea de a organiza în mod liber și democratic alegerile și, practic, imposibilitatea unor candidați de a se prezenta la alegeri și felul în care acest lucru ar fi afectat rezultatul alegerilor. Acesta era, într-adevăr, o chestiune esențială. Însă, aflându-ne acolo și participând la discuții cu toate autoritățile, bucurându-ne practic de transparență totală din partea lor. Deci asta pot să vă spun cu una pe inimă că am avut acces la tot ceea ce doream. Am ajuns deci la concluzia, uh, după ce am analizat uh, cu atenție uh, mediul, cadrul electoral și toate documentele pe care le-am avut la dispoziție și am ajuns la concluzia, spuneam, că tot ce s-a întâmplat, chiar dacă uh, oarecum chestionabil din punctul de vedere al drepturilor electorale, elemente ce se bazau pe o lege, o lege proastă, dar care respecta prevederile constituționale și nu a existat niciodată uh, intenție de fraudă sau de inducere în eroare. Nu au existat presiuni de natură politică la nivelul organizatorilor alegerilor. Și din clipa în care ne-am dat seama care era realitatea, deci ajunsesem la această concluzie, am spus-o și am repetat-o de nenumărate ori. Pentru primul tur al scrutinului, pentru alegerile prezidențiale și cele pentru congres, Dezbaterile s-au centrat doar pe aceste retrageri, excluderi de pe listă, nu existau practic alte teme de discuție care să fie importante pentru viitorul țării. Alegerile uh, au avut loc și, uh, sincer, au fost organizate foarte bine. Tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a petrecut în ziua alegerilor a fost în ordine și până la urmă toată lumea a acceptat uh, rezultatul. Al doilea tur de scrutin a fost uh, mult mai ușor, cu dezbateri pe conținut organizate între candidați și în acest context ar fi interesant de menționat că uh, favoritul a alegerilor, doamna Keiko Fujimori, a pierdut la o diferență de 42.000 de voturi, dar a acceptat rezultatul. Deci uh, Perul a reacționat un pic mai bine decât în Austria, aș spune. N-au trebuit să repete alegerile și a, uh, câștigătorul a fost uh, domnul Pedro Pablo Kuczynski. Ambii candidați uh, au avut un comportament complet democratic, așteptând rezultatele alegerilor, rezultatele scrutinului. A fost uh, impresionant să vedem practic cum au reacționat atât ei cât și uh, partidele lor, cât și alegătorii și până la urmă pe 28 iulie domnul Kuczynski își va începe mandatul în calitate de nou președinte al Peruului. Vă spuneam că voi spune câteva cuvinte și în legătură cu perioada de după alegeri și aici mă voi opri. Există mai multe activități care sunt esențiale pentru Peru, pentru că ele pot reprezenta o modalitate de succes în care UE poate uh, să-și exercite puterea de influență într-o țară în curs de dezvoltare. Săptămâna viitoare mă voi întoarce din nou în Peru pentru a prezenta raportul final și recomandările noastre, dar încă de pe acum ne gândim la o serie de activități uh, potențiale și cu ajutorul Parlamentului, și aici aș vrea să mulțumesc colegilor care au făcut parte din delegația Parlamentului European pentru deschiderea lor, pentru spiritul de cooperare uh, față de membrii Congresului și pot să vă spun că uh, s-a adoptat deja cooperarea cu uh, Parlamentul peruan. Și sper că acest lucru să continue și în anii care vin. Vă mulțumesc foarte mult și mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Domnul de Grandes, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îl felicit încă o dată pe domnul Kucinski pentru victoria pe care a obținut-o pe 5 iulie. În al doilea rând, aș vrea să felicit și uh, cu toată sinceritatea, o să felicit uh, delegația pentru observarea alegerilor și pe președinta, doamna Weber, care a făcut o muncă excelentă atât în uh, primul tur de scrutin cât și în al doilea pentru alegerile prezidențiale și legislative. Îmi asum aici toate comentariile doamnei Weber și toate concluziile la care a ajuns și sunt convins că atunci când va face alte comentarii, voi fi din nou de acord cu dânsa, pentru că am discutat îndelung pe această temă și am urmărit îndeaproape evenimente care sunt absolut transcendentale pentru situația acestei țări. În calitate de președinte al delegației andine și, așa cum a spus și doamna Weber, în calitate de șef al delegației Parlamentului European, am fost președinte al delegației pentru primul tur de scrutin. Și cu acea ocazie am uh, putut să transmit uh, uh, satisfacția noastră față de uh, Uh, procesul uh, democratic uh, în cadrul alegerilor, atât în ceea ce privește birourile electorale, membrii biroului electoral, toată lumea a dat dovadă de profesionalism și de spirit de cooperare. Aș vrea să subliniez încă o dată cadrul excelent al relațiilor bilaterale între UE și Peru la ora actuală. Acestea se bazează pe acordul comercial uh, multiparte care, iată, la doi ani de la intrarea în vigoare, oferă în continuare un potențial uriaș pentru a profita pe deplin de beneficiile reciproce pentru cele două popoare. Acest climat de înțelegere și cooperare a, a uh, dus și la intrarea în vigoare a, a uh, regimului special de vize pe termen uh, scurt uh, pentru persoanele din uh, Peru și vreau să felicit Parlamentul care a jucat un rol esențial pentru acest acord. Aș vrea să fac un comentariu în legătură cu un alt element pe care l-a prezentat doamna Weber. Cred că este o ocazie deosebită pentru ca Uniunea Europeană să pună prestigiul și experiența noastră în spiritul cooperării cu Perul. Avem un uh, nou președinte acolo care a câștigat uh, alegerile și există un congres în care adversara președintelui actual, doamna Fujimori, are majoritate absolută și pentru asta e nevoie de înțelegere. Și, uh, practic, ei au admis că e nevoie de cooperarea cu noi, de medierea noastră. E vorba de niște relații, de un dialog care a început deja deputații peruani doresc să vină aici, nu neapărat ca să învețe ceva, pentru că n-au nevoie să învețe nimic, ba din potrivă am avea noi de învățat de la ei, dar încearcă să găsească alături de noi soluții în comun pentru situații dificile și cred că putem continua acest dialog nu doar la nivelul teoretic, cât și practic pentru a ajuta o țară importantă care dă dovadă de modernitate, care are o evoluție pozitivă și care este un element geostrategic în America Latină. Mulțumesc! Și, domnule președinte, îl am aici pe vicepreședintele Parlamentului European, domnul Valcarcel, care nu va lua cuvântul, așa că aș vrea să spun în numele său că uh, pe 28 iulie dânsul a fost invitat uh, la începutul de mandat al domnului Kuczynski. Așa că, iată, imaginea pozitivă pe care o va da Parlamentul nostru acolo. Mulțumesc că ținem cont de această informație și acum, înainte de a da cuvântul celor doi colegi care mai trebuie să intervină, vreau să spun bun venit uh, delegației uh, membrilor uh, din Parlamentul pakistanez care au sosit astăzi aici pentru a asculta dezbaterile noastre. Engleza o puteți asculta pe canalul numărul 2. Pez. Și acum domnul Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să uh, mulțumesc uh, delegației din partea Parlamentului European și președintei sale, doamna Weber, pentru munca făcută. Am urmărit îndeaproape alegerile Uh, prin relațiile importante pe care le avem acolo și, în general, pe întreg continentul. Și după ce am ascultat comentariile care au fost făcute, comentarii cu care sunt absolut de acord, aș uh, mai adăuga câteva lucruri. În primul rând, e clar că domnul Kuczynski se va confrunta cu dificultăți pentru a putea gestiona situația actuală, respectiv o majoritate a opoziției la nivelul Congresului, uh, el fiind cel care a aglutinat toate voturile opoziției față de Fujimori. Și, practic, uh, una din surprizele electorale a fost Veronica Mendoza, care a spus încă de la început că îl va susține pe Pedro Pablo, dar că după aceea nu va nu-l va susține și la nivelul gestiunii practice. Iată, este o dificultate cu care vor trebui să se confrunte, ținând cont în special de două provocări importante. În primul rând, creșterea economică, așa că, așa cum a spus foarte bine domnul de Grandes, Europa poate face foarte multe pentru această creștere economică. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu industria mineritului, de exemplu, cu lupta împotriva delinvenței, a narcotraficului și așa mai departe. A doua problemă pe care aș vrea să adaug aici este de ce în cazul Peruului în sistemul politic uh, fujimorismul, ca să spun așa, este atât de important și practic problema principală este că nu există un sistem de partide atât de puternic, de rădăcinat, structurat de-a lungul timpului, care să permită o stabilitate a opțiunilor politice. Deci, uh, iată, uh, faptul că multe partide apar și dispar uh, într-o perioadă scurtă de timp, în schimb, mișcarea Fujimori este o structură prezentă de mult timp cu o istorie în spatele ei bine construită. Trebuie să recunoaștem, recunoaștem că existența unui sistem de partide politice puternic ajută la uh, stabilitatea democratică și, în cazul peruan, ne arată foarte bine că un astfel de sistem pe termen lung este un sistem pozitiv care întărește democrația și îi responsabilizează pe alegători. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Bilbao. Mulțumesc! În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Renate pentru munca excelentă pe care a făcut-o și uh, domnului Luis de Grandes pentru delegația din partea Parlamentului European. Aș avea o întrebare în legătură cu modificările electorale care au făcut sau au permis excluderea unora dintre candidați. Vreau să vă întreb dacă partidele politice și-au dat seama de nevoia unei reforme electorale pentru viitoarele alegeri pentru că a, excluderea de candidați nu a dus la conflicte, însă efectul excluderii a, unor candidați au fost practic consecința unei legi a, care nu preconiza așa ceva. Și vreau să vă întreb care este perspectiva dumneavoastră de viitor. Credeți că e nevoie de noi reforme, că aceasta va duce la noi probleme pe viitor sau nu? În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă considerați că unii dintre candidații care au fost excluși de pe listă ar fi avut într-adevăr vreo șansă de câștig uh, în această luptă politică uh, pe lângă Fujimori, în care știm cu toții că este o candidată foarte puternică. Deci dacă vreunul dintre cei excluși ar fi avut uh, posibilitatea de a câștiga, așa cum s-a întâmplat în cazul președintelui Omala. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sebastian. Mulțumesc, domnule președinte. Ar vrea să mulțumesc uh, comisiei pentru că a invitat uh, toți membrii care au participat la această misiune electorală. Îmi însușesc și eu uh, comentariile făcute de doamna președintă, doamna Weber și de domnul Luis de Grandes. Misiunea și-a îndeplinit uh, din plin obiectivele pe care și le marcase. Declarația oficială care a fost făcută acolo, atât din partea Comisiei Europene, cât și din partea subcomisiei, să zicem, a Parlamentului, au fost declarații foarte curajoase care recunoșteau, în primul rând, faptul că am putut lucra în deplină transparență și am avut acces la toate informațiile, fără niciun fel de problemă și cu o cooperare deplină din partea autorităților peruane lucru pe care dorim să-l subliniem, însă în aceste declarații sunt subliniate și punctele vulnerabile ale sistemului, uh, problema finanțării partidelor politice, de exemplu, și, așa cum arăta și domnul Lopez, problema a, uh, legii partidelor politice și a legii electorale care face a, uh, dificilă consolidarea partidelor politice în democrația peruană. Am avut o cooperare foarte bună și cu Biroul uh, Electoral Central, unde ni s-au spus care au fost uh, problemele cu care s-au confruntat pentru a aplica o reformă a legislației electorale în mijlocul campaniei electorale, practic. Și asta a făcut ca unii dintre candidați să fie excluși de pe listă, așa cum spunea doamna Bilbao. Așa cum spunea și domnul de Grandes, faptul că partidele și autoritățile peruane erau pe deplin conștiente de necesitatea reformelor, aceasta a deschis practic o posibilitate de cooperare foarte mare. Noi nu ne ducem acolo în calitate de profesori, de maestri, dar este important să ținem cont de acest punct și să putem coopera pe viitor pentru a putea Uh, soluționa această uh, chestiune vulnerabilă în legislația uh, peruană. Oricum, profesionalismul de care a dat dovadă cei care au participat în echipa tehnică a fost delăudat și a fost o misiune excelentă. Mulțumesc! Doamna Rodriguez, vă rog, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea la început să mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o de a participa în această misiune electorală. În primul rând, aș uh, sublinia aici rolul important al unor astfel de misiuni. Pentru mine a fost o primă misiune de acest fel și există un rol esențial care nu este cunoscut uh, de fiecare dată, dar care este absolut necesar și de din partea țărilor care ne primesc acolo. Salut faptul că uh, vicepreședintele Valcarcel uh, va participa uh, la începutul de mandat al domnului Kucinski și vreau să mulțumesc și șefei delegației lui Renate pentru munca excelentă și tuturor celor care ne-au însoțit și ne-au ajutat înainte, în timpul delegației și după. Acum, din uh, experiența mea personală, mi-am dat seama că nu putem rămâne doar la rezultatele misiunii electorale, pentru că aceasta uh, duce până la urmă la niște recomandări în urma unor luni de, de muncă electorală, recomandări care sunt formulate după primul tur de scrutin, dar și după al doilea și care uh, fac referință la principala problemă în Peru și anume uh, Uh, vulnerabilitatea instituțiilor democratice, problema sistemului de finanțare, a instabilității partidelor politice și, după al doilea tur de scrutin, s-a vorbit chiar și de o mai mare cooperare parlamentară. Sunt de acord că nu trebuie să dăm lecții nimănui, însă putem ajuta într-un proces în care, din cealaltă parte, ni s-a exprimat deja dorința ca Parlamentul European să însoțească acest proces. Cred că este o reflexie pe care ar trebui să o facem și cred că este esențială, pentru că președintele Kuczynski se va confrunta cu o situație deloc ușoară. La nivel parlamentar, majoritatea este instabilă, țara se confruntă cu provocări esențiale și dacă ei își doresc cu adevărat cooperarea, noi trebuie să avem o atitudine complet proactivă pentru a-i ajuta să își îmbunătățească Uh, situația și pentru a ajuta Peruul pentru a merge mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Panțerii! Mulțumesc! Aș vrea și eu să mulțumesc uh, celor care au condus această misiune, atât din partea Comisiei cât și din partea Parlamentului. Dacă dăm dovadă de realism analizând uh, situația reală, am putea spune că alegerile s-au desfășurat în mod corect și că nu au prezentat uh, probleme speciale. Dacă dorim însă să mergem mai departe, trebuie să facem totuși uh, câteva comentarii. Aș putea face destule comentarii, dar mă voi limita să subliniez doar importanța câtorva elemente. Pentru al doilea tur de scrutin um, a fost mai ușor pentru că trebuia să alegi doar între doi candidați. Însă la primul tur de scrutin situația era un pic mai complexă și mă gândesc aici uh, în special la problema informării asupra procedurilor electorale. Mă gândesc, de exemplu, la Cusco, unde primul partid politic care reprezenta 35% era practic cel al voturilor în alb. Deci înseamnă că există o problemă cu informarea. Pe de altă parte, accesul la mass media este o problemă, acces care nu a fost pe deplin garantat. Mai există și problema uh, finanțărilor electorale, pentru că s-au stabilit niște plafoane, însă acestea au fost uh, depășite cu mult. Uh, noi am observat uh, procesul electoral la Lima și în împrejurim, însă multe din investițiile care s-au făcut la nivel electoral s-au făcut pe baza reciclării uh, banilor veniți de pe urma drogurilor. Și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, pentru că problema principală este că există corupție și există candidați care și-au au utilizat practic aceste alegeri pentru a, a nu fi aduși în fața instanței și pentru a fi, nu fi arestați. E adevărat că Perul este o țară importantă pentru noi, însă nivelul economiei informale este foarte ridicat și întrebarea care a fost pusă aici în legătură cu prezența în politică a figurii Fujimori, practic justificarea este tocmai prezența economiei informale, lipsa controlului, lipsa a controlului care permite a, ajungerea la un consens electoral. Și pot să vă spun cu oarecare ușurare că în uh, cadrul acestor alegeri am văzut că experiența uh, uh, fujimorismului a avut o încărcătură negativă în ultimii ani și votul de multe ori a fost un vot anti-Keiko decât un vot pentru o nouă viziune asupra Peruului. Deci, sarcina noastră nu trebuie să se limiteze doar la aceea de moderator, moderator pentru o nouă viziune democratică în Peru. Bineînțeles, nu dorim să dăm lecții nimănui, dar dacă dorim să moderăm, să facilităm lucrurile, atunci trebuie să insistăm asupra nevoii de a face reforme, reforma electorală, reforma sistemului economic și social, pentru că altfel uh, această țară nu va putea crește din punct de vedere economic, social și politic. Nu am fost acolo prezent la al doilea tur de scrutin, însă am fost prezent la primul tur de scrutin și iată care a fost uh, experiența mea personală. Doamna Weber, vă rog, dar vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru că toată lumea este de acord că e nevoie de o reformă profundă, extinsă în Peru. Recomandările pe care le vom prezenta săptămâna viitoare uh, merg practic în acest sens. E nevoie de o reform, reformă aprofundată nu doar pentru sistemul electoral, cât și pentru sistemul partidelor politice, pentru că, de fapt, nici nu există o viață de partide politice, nu există partide politice în Peru la nivel central încă se mai poate vorbi de un astfel de sistem de partide, însă la nivel local el lipsește cu desăvârșire. Din uh, cei 130 de parlamentari care au fost aleși cu această ocazie, 100 dintre ei nu sunt uh, membri ai partidelor politice în numele cărora s-au prezentat ceea ce mi se pare că este relevant și este greu de înțeles în Europa. Noi uh, ne-am uh, întrebat în legătură cu disciplina de partid, uh, cum se va respecta poziția unui partid și ce fel de putere are partidul asupra uh, deputaților. Pentru că uh, aceștia se prezintă la alegeri fie pentru că au bani, fie pentru că sunt faimoși uh, sau din alte motive. Și pe lângă această idee a reformei partidelor politice și electorale, Există și problema finanțării vieții politice, pentru că în cadrul alegerilor s-au făcut multe acuze de utilizare a fondurilor din a narcotrafic și a spălării de bani și așa mai departe. Însă e nevoie de o transparență absolută o transparență a finanțărilor, fie că e vorba de finanțarea unui partid politic, a unei campanii electorale sau unui candidat independent. Și există reticențe uh, în rândul oamenilor politici în ceea ce privește această transparență. Nici nu își dau seama cum de se poate vorbi de transparență pentru sfera privată, dar este nevoie de o astfel de transparență. Ceea ce vom încerca noi să creăm este să ajungem la noi alianțe uh, în societatea civilă, cu mass media, cu analiștii politici, pentru a susține această idee a reformei necesare. Cred că este elementul cel mai important. Eu sunt convinsă că deputații vor accepta o parte a reformelor electorale pentru a nu se confrunta din nou cu problemele cu care s-au confruntat de această dată. Însă nu este suficient. Dacă nu se schimbă viața politică și modalitățile de finanțare ale partidelor politice, cred că nu se vor putea face progrese cu adevărat și sper că până la urmă toată lumea să accepte acest lucru. Vom vedea săptămâna viitoare dacă se va întâmpla așa sau nu și sper să accepte această idee foarte rapid, eventual în următoarele șase luni. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul colegii noastre, doamna Fotiga, strategia de comunicare pentru a contracara propaganda din partea unor părți terțe. Dau cuvântul doamnei Fotiga, vă rog. Thank you, Chair. It is... Mulțumesc, domnule președinte. Este a doua analiză a raportului. Vine după o dezbatere foarte interesantă purtată în timpul primei analize. Am avut și o audiere foarte interesantă, organizată de AFET. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor colegilor. Domnul președinte, doamna Fatiga, așadar pentru început aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au fost implicați în mod direct în elaborarea acestui raport în această etapă. A fost un uh, efort combinat, uh, colectiv, cu toți raportorii din umbră care au fost uh, implicați împreună cu experții din secretariatul AFET, în special doamna Iana Kaminska. Doresc să mulțumesc colegilor mei, angajaților și consilierilor din uh, grupul nostru politic. Tot ajutorul lor a fost de mare valoare. 358 de amendamente am avut în total. Trei sesiuni îndelungate, discutând pe amendamente și negociind propuneri de compromis. Mă bucur să pot spune acum că această muncă s-a încheiat. Am reușit să ne punem de acord pe 21 de compromisuri. Dar cum nu am avut uh, mult timp, a fost încheiat la Strasburg, în perioada dificilă a sesiunii de la Strasburg. Au fost colegi care au cerut timp suplimentar pentru evaluarea discuțiilor. De deci aceea aș dori să mulțumesc uh, secretariatului pentru că s-a declarat de acord cu acest, uh, acest aranjament. Permiteți-mi așadar două observații, vă rog. A fost o discuție îndelungată. Eu cred că această activitate a îmbogățit textul și ne-a permis să vedem în detaliu complexitatea subiectului. Permiteți-mi să aduc în discuție un aspect în special. Încă de la început, munca pe acest raport s-a desfășurat uh, sub un interes excepțional și o oarecare presiune din partea diferitelor organizații de media, de fapt a unor grupuri chiar. Am simțit interesul special al Sputnik și s-au adus în discuție anumite subiecte De multă vreme auzim această formulă pe care o repetăm, că în ciuda așteptărilor noastre, așteptări menționate în strategia de securitate a Europei, ne confruntăm cu amenințări, în special din Est, în special după anexarea Crimei și, anexa, și uh, atacarea Ucrainei, dar și din partea organizațiilor islamiste radicale, în special Daesh. Fie că ne place sau nu, trebuie să tratăm aceste două pericole în același timp. Și recunoaștem acum că ambele amenințări, deși noi știm că sunt de natură diferită, natura este diferită, unul este un actor statal, pe când celălalt este, desigur, nestatal, folosind diferite instrumente. Însă, în ceea ce privește comunicarea strategică, putem detecta activități care vin din ambele direcții. Și în acest raport știm că trebuie să dăm dovadă de rezistență și față de argumentele Rusiei, care spune că a fost uh, ofensată de faptul că am combinat cele două subiecte într-un raport, noi trebuie să ne menținem poziția față de astfel de argumentări și să arătăm că putem trata simultan toate problemele, știind, recunoscând și încercând să definim natura diferită a celor două situații. Mulțumesc încă o dată colegilor, pentru că din punctul meu de vedere am reușit să facem acest lucru. Discuțiile au fost îndelungate, însă am ținut cont de multe subiecte importante. Încă în timpul elaborării acestui raport, ne-am confruntat cu Stratcom, cu aceste acțiuni foarte energice. Deci cred că nevoia acestei uh, evaluării, acestei abilități Ieri am văzut uh, acel film documentar leton, tocmai despre comunicarea strategică. A fost prezentat la Varșovia. Un uh, eveniment al Biroului de Informare al Parlamentului European cu interes foarte mare din partea diferitelor grupuri, dar și cu atacuri din partea trolilor. Am uh, avut un interviu la Russia Today. Am, mi s-a oferit posibilitatea să vorbesc acolo, dar am uh, preferat să nu accept acest cadou. Asta e o situație foarte dificilă înfricoșătoare care din păcate pare atrăgătoare pentru tinerii noștri. Mulți dintre ei, și chiar și femei tinere, merg într-acolo la organizațiile islamiste și caută aventura. Și noi trebuie să găsim instrumente pentru a rezista și pentru a avea o poziție unitară ca să putem trata ambele probleme. Și rog așadar uh, colegii să continuăm pe acest raport într-un spirit similar. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Cu toții, fără nicio excepție, au fost excelenți m-am bucurat să pot lucra cu ei, cu voi toți, de fapt. Mi s-a spus că GUE ar dori să-și prezinte un raport propriu, minoritar, așadar părerea lor nu se reflectă în compromis. Mulțumesc! Mulțumim! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, domnul Gureanu. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule raportor, și sunt de acord cu dânsa. Acest raport nu încearcă să pună pe picior de egalitate Rusia și ISIS, ci e vorba de propagandă. E un, e un caz de propagandă cu doi actori. De aceea a găsit ambii actori în acest text. Am uh, cooperat foarte bine în cele trei întâlniri ale raportorilor din umbră și cred că raportul face ceea ce își propune. Cunosc că știu că problema propagandei anti-UE e complexă, înțeleg de ce grupurile politice au nevoie de mai mult timp pentru a se concentra pe aceasta, însă dincolo de toate acestea, Cred că putem fi cu toții de acord că un astfel de raport pe propaganda anti-UE e o necesitate astăzi. Suntem confruntați cu dezinformare la scară largă, atât din partea actorilor statali și non-statali, și de aceea sunt sigur că după vacanța de vară vom găsi poziții comune că vom avea întâlniri noi, sper că o întâlnire finală pentru acest raport, pentru ca acesta să fie dus la bun sfârșit. Ar trebui să ne aducem aminte că acest comitet și Parlamentul au adoptat mai multe rapoarte care au inclus trimiteri către problema propagandei și a dezinformării. Iar acum să avem un raport complet pe combaterea propagandei ar fi pasul logic care ar trebui să urmeze. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Freund. Mulțumesc, Michel. Mulțumesc. A fost o experiență interesantă, ca să-i spun așa. Am fost pentru prima dată în raportor din umbră și a fost, iată, un uh, relația cu femeie atât de puternică, Margaret Thatcher, i-am spus domnei Fotiga, nu e ușor să te confrunți cu dânsa. Însă cred că am uh, lucrat de cât de bine am putut și vă mulțumesc pentru această cooperare pe care am avut-o. Cu toate acestea, mai există câteva aspecte unde nu ne-am reușit să ne punem de acord. Prima problemă cu care am în continuare o neclaritate este această combinare a propagandei ISIS și cea a Rusiei într-un singur raport. Am spus-o încă de la început, pentru că ce vom face, n-am făcut-o încă pentru că raportul nu e încă public, ce vom face? Vom ridica ISIS la același nivel ca Rusia. Și făcând aceasta, vom ridica ceva ce am dorit întotdeauna să prevenim, și anume politica UE de a nu descrie ISIS ca un stat sau o instituție de tip statal. Văd că dați din cap, însă eu tot nu văd cum putem soluționa această problemă în alt fel. Știu că argumentele noastre diferă. Câteva alte aspecte. Cred că este important să definim propaganda astfel încât să fie clar pentru noi toți ce înțelegem prin aceasta. Trebuie să înțelegem că în interiorul Uniunii Europene există diferite sentimente cu privire la cum va afecta propaganda cetățenii statelor membre. Trebuie să mai diferențiem între propaganda negativă și informare bună. Cred că trebuie să găsim, să aflăm cum sunt afectați oamenii de acest tip de propagandă. Ați spus chiar un pic mai devreme în declarația dumneavoastră că Sputnik s-a dovedit foarte interesat de prezentarea filmului de ieri sau sau nu de, nu de film sau că erau interesați de discuțiile noastre, da? Da. Însă eu nu văd unde s-a materializat acest interes. Dumneavoastră vedeți Sputnik pentru că le verificați site-ul, dar nu știu câți alți oameni verifică site-ul. Eu nu pun la îndoială faptul că sunt interesați, ce încerc să vă întreb sau la ce încerc să ne gândim, cine acordă atenție? Cine sunt cei care le acordă atenție? Nu spun că nimeni nu le-ar citi știrile, ci doar spun că nu știm nu știm cât de important sunt, pentru că niciodată nu am făcut vreo, vreo analiză, niciun studiu, unde să constatăm că sunt, eu știu, 10 milioane de polonezi care se uită la Sputnik în fiecare zi. Nu știu, dar aș dori să aflu înainte să mergem mai departe. și în încheiere, pentru că suntem în uh, ultima săptămână înaintea vacanței de vară și trebuie să lucrăm pe acest subiect în prima zi după vacanța de vară și uh, încă nu suntem puși de acord pe toate subiectele, aș dori să vă întreb dacă am putea să amânăm măcar o zi, două, în prima săptămână după vacanța de vară, Nu cred că rezolvăm situația de astăzi și până la sfârșitul lunii august. Avem nevoie de un pic mai mult timp ca să ne gândim la acest subiect. Mulțumesc. Ia, yeah, uh, coleg Austrevicius. Domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că a fost o mare plăcere și o activitate foarte interesantă, cea pe care am desfășurat-o, dar și cu provocări importante. Pentru că subiectul este unul relativ nou. Și în legătură cu conceptul de e, cibersecuritate, mulți dintre noi nu cred că securitatea informațională sau informația uh, independentă uh, sunt legate și de uh, ideea de securitate. Este un raport de inițiativă și am început la timp să dezbatem probleme, să cădem de acord sau nu în legătură cu anumite subiecte. Dar nu există niciun motiv să amânăm sau uh, să afirmăm că uh, acest tip de propagandă nu ar fi o propagandă, uh, nu ar fi o provocare pentru Occident. Pentru că propaganda este o modalitate de a ajunge la audiență dacă uh, faci parte dintr-o organizație teroristă și, sau uh, ești un stat represiv dictatorial. Ce înseamnă televiziune sau radio de stat? Există țări în care um, legislația um, este de așa natură încât uh, se poate exercita un control de către uh, uh, liderii politici asupra televiziunii de stat. Și există un anumit interes uh, pentru a disemina cu intenție uh, informații care de fapt sunt de tip propagandistic, sunt mai degrabă dezinformări decât informări. Bun există parteneri uh, care sunt de stat sau uh, privați care sunt implicați în uh, transmiterea informației. Până la urmă și banul vorbește. Și dacă statele nedemocratice, ca și organizațiile teroriste care activează în anumite regiuni, um, îmbrățișează ideea de a face propagandă, Trebuie să ne gândim că acest tip de dezinformare devine o bombă cu ceas. Că la un moment dat uh, informațiile ar putea să explodeze, pentru că întâi îți speli pe creier auditoriul și după aceea îl determini să aibă o percepție greșită sau să ia decizii greșite. Noi toți suntem consumatori de informație. Nu este nimeni pe lume care să nu beneficieze de informație. Și cine are acces la uh, activitatea de propagandă are acces la mințile oamenilor. Deci, Până acum nu a existat niciun fel ideea să avem un comisar uh, pe plan european responsabil cu combaterea activității de propagandă. Dar acum am uh, acționat intens, am încercat să ajungem la soluții de compromis Probabil că textul trebuie să uh, fie uh, configurat puțin mai concis, poate că sunt lucruri care se repetă, dar esența deja este suficient de binevenită pentru a merita dezbateri pe marginea sa. Și în încheiere aș susține jurnalismul independent uh, mai, în Europa mai mult decât se întâmplă în clipa de față, pentru că, de fapt, Uniunea uh, Europeană trebuie să se bazeze pe informație corectă. Deci să nu devenim un uh, Big Brother, uh, să nu ne uh, asumăm sarcina de a reglementa uh, major activitatea mass media. Dar poate că este nevoie de uh, instrumente legale, nu instrumente ideologice, pentru a îmbunătăți informația să fie obiectivă și liberă. Reuniunea la nivel înalt de la Varsovia, care tocmai s-a încheiat, cred că uh, a Uh, demonstrat necesitatea unei mai bune cooperări a instituțiilor occidentale care au în sarcină garantarea securității. Și s-a stabilit ca un centru NATO să funcționeze în Letonia. Pe de altă parte există și Stratcom, care este o mică echipă de experți care să aibă capacitatea să recunoască anumite demersuri uh, propagandistice îndreptate împotriva noastră. Știți că uh, am uh, cunoscut doi independenți, uh, o jurnalistă care lucrează pentru Finlanda și o jurnalistă care lucrează în Germania. Sunt două tinere jurnaliste frumoase, curajoase și foarte profesioniste, jurnaliste independente, care uh, au avut de suferit, au fost amenințate, au fost intimidate, au fost prezentate ca uh, fiind uh, mari pericole pentru lumea asta. Uh, pentru că Uh, oamenii uh, au fost orbi uh, și surzi față de informația corectă în urma impactului propagandei ostile îndreptate împotriva Occidentului. Deci, noi trebuie să putem reacționa. Stimați colegi, Seara aceasta va avea loc un eveniment interesant organizat în Parlamentul European. Uh, cazul Magnitsky. Și se va încerca uh, ca memoria lui Sergei uh, Magnitsky să fie pângărită. Eu zic că este efectul propagandei. Cei care au realizat acest film au avut mai multe obiective. să încearcă să șteargă din mințile noastre amintirea și memoria lui Sergei Magnitsky, dar eu nu voi fi printre cei care să accepte acest lucru. Mulțumesc foarte mult, Rebecca Harms. și eu doresc să mulțumesc doamnei Fotiga pentru că toată lumea înțelege că trebuie să apărăm democrația pe plan european. Noi întotdeauna am um, protejat libertatea mass media, pluralismul. Nu este un subiect uh, ușor. Discutăm despre probleme care acum uh, se amplifică. Suntem martorii unei propagande uh, foarte bine organizată într-un stat vecin. Nu putem să negăm că Rusia Uh, a lansat o ofensivă propagandistică împotriva Uniunii Europene, dar uh, una din ideile principale în timpul discuțiilor în grupul meu, dar și în discuția cu colegii ceilalți, a fost să nu uităm nevoia de a păstra un echilibru, să protejăm libertatea mass media și pluralismul, dar în același timp trebuie să ne protejăm propriile noastre interese în această confruntare care se face simțită, confruntare cu o propagandă ostilă. Iar în legătură cu spusele domnului Freund, eu cred că nu ați uh, oferit o descriere corectă că noi am pune uh, pe același plan propaganda din partea statului islamic și uh, a Rusiei, pentru că noi nu uh, vedem ISIS-ul ca Uh, fiind o organizație de același tip uh, ca și Rusia, dar pe de altă parte modelele propagandistice și instrumentele propagandistice folosite, inclusiv prin intermediul mijloacelor uh, digitale de informare, sunt similare. Și de aceea noi am discutat în repetate rânduri modul în care trebuie să acționăm cu acești doi actori diferiți uh, uh, din domeniul propagandei. Eu nu cred că am pus însă un semn de egalitate între acești actori și cred că niciunul dintre raportorii din umbră sau raportoarea au încercat să pună uh, pe același plan, pe picior de egalitate, propaganda practicată de Rusia și de către ISIS. Eu cred, înainte de toate, că este important ca prin raportul, raportul nostru să susținem înființarea uh, Direcției Generale uh, Stratcom, pe de altă parte, este un mic departament care colaborează cu doamna Mogherini și nu va putea să facă față tuturor problemelor pe care noi le uh, întâlnim în clipa de față. Deci va trebui ca până la urmă să adâncim înțelegerea legată de domeniul de activitate al Direcției Generale Stratcom și cu ce putem face și la nivelul statelor membre, cum putem spori capacitatea noastră pentru ca societățile noastre să fie într-un fel protejate față de dezinformare. Pentru că ceea ce este de succes în strategia propagandistică este să răspândești minciuni, să dezinformezi, să creezi incertitudine, să lansezi tot felul de asigurări false legate de anumite situații. Deci cum putem face față unui asemenea tip de informație și uh, Uh, cum putem face față dezinformării sistematice? Uh, iar uh, în ce privește Rusia, mai ales acest tip de practici pe care jurnaliștii de la Russia Today îl demonstrează sau cei care lucrează la Sputnik. Uh, acolo unde am avut dubii dacă este o problemă, uh, este propagandă sau nu, i-am întrebat pe colegii mei ce ați spune dacă într-un oraș din Rusia în care există probleme pentru că cetățenii sunt nemulțumiți de deciziile politice de la Moscova, ce credeți că s-ar întâmpla dacă o agenție de știri din Germania Uh, s-ar uh, deplasa acolo și ar oferi uh, locuri de muncă pentru 40 de jurnaliști ca să um, critique ceea ce um, transmite ca informație Moscova. Eu Apreciez foarte mult modul deschis al europenilor. Noi suntem deschiși față de activitățile mass media. Iar astăzi am auzit și nu știu dacă este zvon sau nu că Sputnik oferă noi locuri de muncă pentru 40 de locuri de muncă din Edinburgh. Bun. Eu știu de ce fac asta. Probabil că este necesar pentru o situație mai bună uh, a libertății mass media în Scoția după Brexit? Oare nu există suficientă libertate de expresie în Scoția? De ce fac ei asta? De ce uh, pun atât de mulți bani la dispoziție în aceste canale care uh, activează din Uniunea Europeană. Iar dacă urmărești și programele interne din uh, Rusia, uh, constați că există mari discrepanțe. Deci, uh, discutând toate aceste probleme, am ajuns concluzia, la concluzia că nu vom reacționa față de propagandă practicând contrapropagandă, dar guvernele europene trebuie să ia în serios situația existentă, să permită societăților noastre să uh, funcționeze corect, să consolideze jurnalismul independent, corect și să urmărească ceea ce se întâmplă, pentru că nu suntem acum la finalul acestei discuții. Știm uh, ce s-a discutat în grupul raportorilor din umbră, suntem de fapt la începutul unui proces și probabil că vom vedea mai multe discuții uh, legate de acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, Iaromir Ștetina. Mulțumesc, Michael. Conceptul doamnei Fotiga, proiectul de a include uh, ambele tipuri de propagandă, uh, îl salut până la urmă. Este, pe de o parte, propaganda din Rusia și propaganda uh, islamistă ISIS. Dar există și o mare diferență între aceste două tipuri de pericole. Mai ales în ce privește ISIS și talibanii, ca și alte forțe islamice, au folosit mai puțin decât Federația Rusă uh, Uh, tipul de informații pe care îl întâlnim în propaganda rusă îndreptată împotriva Uniunii Europene. Să ne gândim că anul viitor se împlinesc 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din octombrie în Rusia și uh, Uh, tipul de dezinformare care a dus la această revoluție uh, s-a menținut timp de 100 de ani. Și să ne gândim și la războiul din Cecenia și la activitățile de dezinformare ale Rusiei cu acel prilej. Cine se ocupă de toate acestea? Este o chestiune sofisticată, complicată. Toate forțele secrete din Rusia sunt implicate. Fie că a fost uh, KGB-ul, că este serviciul secret actual, FSB-ul. Uh, sunt, uh, de fapt, într-un fel, arma extinsă a KGB-ului, cei care sunt maestri ai dezinformării, iar dezinformarea este parte a politicii Rusiei, practicată fără rușine. Chiar și oficialii de vârf din Rusia sunt lipsiți de rușine din acest punct de vedere. Deci eu cred că uh, trebuie să atragem atenția asupra acestui pericol care vine dinspre Rusia și care este mult mai amplu uh, dinspre Rusia decât dinspre ISIS. ISIS uh, ne-a îngrozit prin războiul violent, prin amenin și prin faptul că uh, amenință că vor trimite sute de mii de refugiați spre Europa. Dar în ce privește uh, informația propagandistică, Rusia a fost întotdeauna un lider. Și din acest sens aș menționa compromisul numărul 16 domnul Portman, șeful de la Statcom, uh, într-o discuție recentă, a vorbit despre finanțarea insuficientă a eforturilor pe care Uniunea Europeană le întreprinde pentru a face față propagandei rusești. El a spus literal, nu putem face față propagandei rusești astăzi, pentru că folosesc uh, sute de mii de uh, dolari, în timp ce noi nu avem niciun ban. Și a vorbit despre necesitatea de a crea o linie bugetară. de care să dispună Stratcom sau cineva uh, pentru activitatea sa pentru că uh, uh, doar în felul acesta poți reacționa la un asemenea tip de propagandă. Mulțumesc foarte mult, domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, ferm convins că în fața noastră se află un raport foarte important acest raport nu ne va proteja doar în uh, apărarea intereselor noastre externe și de securitate, dar eu aș dori să mă refer la ceea ce figurează în cel de-a 10 amendamente compromis. Dar înainte de asta fac o observație. Postcomunismul dorește să introducă două tipuri de structuri inegale. Șefii de state, reprezentanții puterii s-au transformat într-un fel de elită care dispune de un monopol al puterii. Cel puțin în Rusia așa stau lucrurile. Și uh, se opinia publică uh, uh, trebuie să uh, fie năucită, să nu mai înțeleagă nimic din cultura proprie, din realitățile internaționale, să nu mai poată să distingă între bine și rău. Tocmai în acest sens acționează propaganda rusească și Rusia vorbește despre Occidentul agresiv, încearcă să menținere în viață acest mit. Afirmă că Occidentul dorește să-și extindă puterea și să atace Rusia. În compromisul 10 trim, amintim de acest proces de dezrădăcinare, de uitarea propriei culturi. Noi trebuie să sprijinim propria cultură ca oamenii să revină la propriile rădăcini și este important să vedem acest amendament de compromis în legătură cu amendamentul domnului Kovacev, pentru că acolo avem cereri concrete să uh, păstrăm uh, în memorie uh, anumite acțiuni din uh, perioada comunistă care uh, au dus la suferința popoarelor. Și să precizăm că elitele actuale din Rusia provin din structurile sovietice și uh, că își legitimează pozițiile încercând uh, să uh, convingă populația că puterea de care Uniunea Sovietică a dispus uh, va fi reclădită acum. Eu cred că nu trebuie să uităm de ce s-a întâmplat în perioada sovietică și să amintim în documentele noastre. Uniunea Sovietică a fost o putere agresivă care a provocat războaie, care a atacat alte teritorii, iar această putere timp de 50 de ani nu a permis uh, unei jumătăți din statele membre actuale ale Uniunii Europene să colaboreze cu Occidentul. Deci, noi trebuie să uh, uh, vorbim acum despre ruși. Eu cred că atunci când vorbim despre ruși, trebuie să vorbim și despre această moștenire sovietică. Dar uh, cred că documentul merge deja în direcția cea bună și rămân dispus la colaborare. Mulțumesc foarte mult. Și ultima intervenție, domnul Weigel. Mulțumesc foarte mult. Este un subiect delicat. Trebuie să discutăm cu multă precauție despre acest subiect, pentru că are un impact asupra informațiilor la modul general este nevoie, ă, aici este vorba despre ă, înșelare în scopuri strategice și, ă, și de fapt de contracararea unor interese de securitate ale Occidentului. Eu cred că am pornit greșit când am început să elaborăm acest document. Și vă spun de ce cred asta. Există multe uh, argumente emoționale, avem percepții diferite în Uniunea Europeană și în statele vecine și cred că Uh, nu putem ca aceste percepții până la urmă uh, să uh, le aplicăm și ISIS-ului. Pentru că vom crea până la urmă neînțelegeri. Eu cred că neînțelegerile trebuie să fie rezolvate pe cale diplomatică și politică. Trebuie să demonstrăm că putem să contracarăm aceste demersuri, dar cred că uh, nu trebuie să facem o paralelă între Rusia și Daesh, că este greșit demersul. Și motivul este că uh, am dispus de prea puțin timp pentru elaborarea acestui raport. Să ne gândim mai mult dacă nu e vorba despre uh, strategii informaționale, despre tehnologii informaționale care merită interesul nostru, pentru că în felul acesta uh, mai degrabă am putea să ne opunem propagandei ostile pe care organizațiile teroriste uh, o practică. Și ele demonstrează că sunt foarte abile în aceste demersuri propagandistice. Iar în statele democratice dezvoltate, noi nu am dezvoltat un mecanism de apărare. Dacă dorim să uh, eliminăm informațiile eronate de pe plan politic și efectele lor, atunci ar trebui vedem și ce se întâmplă la noi. Ce a făcut UKIP-ul pentru uh, ca acest partid până la urmă să primească susținerea cetățenilor pentru Brexit? A lansat informații greșite și l-am văzut și pe Tony Blair cu trei zile în urmă, mult mai puțin sigur pe el decât în trecut. Și a spus că regretă foarte mult că a luat decizia uh, de a bombarda Irakul, pentru că această decizie a luat-o datorită unor informații eronate care i-au fost furnizate. Dar noi mai plătim și astăzi faptul că atunci a fost bombardat Irakul. Nu am avea atâția refugiați astăzi în Europa dacă nu ar fi fost atacat Irakul, nu ar fi fost răsturnat regimul de acolo. Uh, deci nu mă înțelegeți greșit. Uh, a existat o manipulare și în statele noastre democratice. Sigur că uh, există și propaganda statelor ostile nouă, dar oricum o informație eronată are consecințe și trebuie să ne ne confruntăm cu aceste demersuri. Cred că trebuie să folosim timpul de care dispunem pentru a combate informațiile false care vin din Rusia, să le putem încadra acolo unde le este locul și cred că în toate statele din vest există suficiente motive și posibilități să ne uh, asumăm responsabilitatea pentru a acționa împotriva informațiilor cu care ne bombardează Rusia. Eu câteodată urmăresc Russia Today și cred că pentru noi toți uh, este clar că este un produs al manipulării sistematice, dar uh, eu nu mă simt amenințat de acest tip de informare. Nu pot decât cel mult să zâmbesc în legătură cu naivitatea unui asemenea tip de manipulare. Uniunea Europeană în clipa de față nu are o imagine bună. Și una din sarcinile celor care activează în domeniul informațiilor și eh, de imagine a Uniunii Europene trebuie să fie eh, ca fiecare la el acasă să deschidă ochii și să nu mai vorbim în interiorul Uniunii Europene rău despre Uniune, pentru că, din păcate, și acesta a devenit un obicei în multe state membre să faci vinovată Uniunea Europeană de multe probleme naționale. eu i-am îndemnat pe deputații naționali să înceteze uh, să afirme că Uniunea Europeană ar fi coruptă. Eu nu sunt corupt și nu știu de ce ar trebui să accept o asemenea acuză. Deci, nu trebuie să ne apărăm prin contrapropagandă. Dacă un stat are probleme cu libertatea de expresie, aceste probleme trebuie să fie rezolvate acolo. Dar eu înțeleg că în Europa există sensibilități diferite în ce privește relațiile noastre cu Rusia și de aceea ă, trebuie să discutăm între noi și în Parlamentul European într-o atmosferă de toleranță. Mulțumesc, ă, domnule Weigel, mulțumesc foarte mult. Da, ă, știți că eu sunt părtinitor în această chestiune, dar în prezidiu voi fi nepărtinitor și o rog acum pe doamna Fotiga să tragă concluziile. Thank you. Certainly I will... Mulțumesc. Aș vrea, bineînțeles, să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere fascinantă pentru toate comentariile și îngrijorările pe care le-au manifestat. Dezbaterea de astăzi ne arată că e vorba de o chestiune extrem de complexă. Dar în ciuda amenințărilor, a imensității atrocităților și a activităților din partea unor actori nestatali, în special din partea Daesh, majoritatea dezbaterii noastre se întrează totuși pe Rusia. Și asta înseamnă că activitatea acestui stat oferă atât de multă informație perturbatoare și atât de multe concepte tulburătoare în viața noastră de zi cu zi și ne arată în ce măsură chiar și în cadrul lucrărilor la acest raport, influența Rusiei mass media zilnică, în, chiar și în mass media respectată, Este uh, vorba de o influență uh, utilizată printr-o rețea destul de complexă, fie că ne place, fie că nu. Domnul Freund vorbea despre Sputnik uh, în urma comentariilor inițiale pe care le-am făcut eu, punând sub semnul întrebării puterea de influență a um, acestui mijloc de informare, chiar dacă este prezent uh, în multe state, dar eu am o informație, o veste proastă pentru dumneavoastră, are putere de influență, uh, nu așa cum credeți dumneavoastră, și în Polonia și în Austria. Și a fost uh, de asemenea și expusă de Stratcom East, care are o locație foarte bună Astfel de mijloace mass media uh, reprezintă un uh, mijloc de informare pentru alți actori mass media care să prolifereze știrile și de aceea se ajunge la această cerință a jurnalismului de calitate, care mi se pare absolut esențială. Sperăm să se continue lucrările la Digi Stratcom, pentru că este absolut necesar pentru a oferi garanțiile necesare unui jurnalism de calitate care să expună manipularea la care suntem supuși. Și am să vă dau un singur exemplu. Sputnicul, și nu cel în limba poloneză, a fost informat în legătură cu procedurile din grupul nostru la nivelul experților din Parlamentul European și persoana respectivă a fost numită pur și simplu, lucru care s-a reverberat și în alte mijloace mass media, fără să se citeze nume, fără să se citeze surse și iată deci cum se răspândesc știrile și cum sunt ele manipulate. Este vorba de o adevărată rețea. Sputnik e adevărat că nu are audiență formată de milioane de cetățeni, dar știrile lor trec mai departe prin mass media. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru această dezbatere și calendarul pentru următoarele dezbateri este stabilit cu secretariatul de la AFET și vă rog să votăm acest raport cât mai repede cu putință. Cred că am ajuns la un consens pentru o bună parte a acestor chestiuni și ținând cont de comentariile dumneavoastră și ale doamnei Harms, vom încerca să vedem dacă putem îmbunătăți textul în unele puncte, deși nu este prea ușor să facem această diferențiere între Rusia și actori uh, nestatali. Însă sunt convinsă că în fiecare compromis se reflectă foarte clar faptul că uh, ne referim la cele două părți în mod diferit. Cu toate acestea, trebuie să facem față amenințărilor cu care ne confruntăm pe teritoriile noastre, din toate sensurile, indiferent din partea cui vin ele. Și trebuie să dăm dovadă și de rezistență. Cred că, ținând cont și de comentariul doamnei Harms, în legătură cu aceste acțiuni din Scoția, și noi suntem cu toții politicieni putem, putem imagina cu ușurință astfel de scenarii E vorba de acțiuni care sunt de-a dreptul periculoase. Așa că este urgent, este esențial pentru noi să dăm dovadă de unitate și să găsim soluții pentru această problemă. Și din punct de vedere al Parlamentului European, adoptarea unui astfel de raport cred că reprezintă un răspuns foarte bun în fața acestor amenințări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Fotiga. Vreau să vă reamintesc că votul la AFET uh, este prevăzut pentru 30 august. Vom vedea când vom ajunge la această dată, dacă este o dată realistă sau nu. Deci este ultima marți din luna august. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea studiului politica uh, în zona arctică și contextul regional. Domnul Gheret, Stang, care este cercetător la uh, Institutul de Studii de la Paris, autor al studiului extern pe această temă. Este un proiect de raport care a fost deja mânat membrilor înainte de această ședință. Bun venit aici! Mulțumesc și vă mulțumesc uh, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a vă prezenta studiul de astăzi. Este o revizuire globală a tuturor elementelor uh, din zona arctică și o reflexie asupra elementelor cheie care sunt esențiale în acest context. Recent, uh, comunicarea Comisiei și înaltului reprezentant uh, pe tema regiunii arctice uh, de la începutul anului a fost cea care a dus la realizarea acestui studii. Voi vorbi acum despre evoluții la nivelul zonei arctice, politici, pe scurt. Voi vorbi și despre provocări la nivelul guvernanței internaționale și voi ajunge la probleme de securitate a energiei în, în regiunea arctică înainte de a trage concluziile. În ultimele decenii am avut uh, câteva evoluții importante în regiunea arctică. Bineînțeles, schimbarea climatică este una esențială Uh, cu toate perturbările pe care le aduce și afectarea, bineînțeles, a populației din regiune, cu impact pe termen lung și foarte grav. O altă tendință a fost uh, problema resurselor, pentru că uh, aceasta a afectat prețul la gaze, la petrol, prețul mineralelor, cu un impact deosebit de mare în regiunea arctică. Acest lucru s-a întâmplat în 2014, uh, când uh, prețurile la petrol au scăzut uh, puternic. După aceea, prețurile au urcat foarte mult și s-a pus problema dacă regiunea arctică ar putea deveni o sursă de petrol pentru toată lumea. Între timp, marile companii s-au retras din megaproiectele care fusese prevăzute pentru această regiune. S-au, făcut de asemenea și uh, schimbări din punct de vedere al uh, demografiei. Uh, Rusia reprezintă peste jumătate din uh, populația uh, regiunii arctice și populația este în scădere. În zona europeană, uh, în regiunea arctică aceasta reprezintă cam 0,1% din populația totală. Există și probleme cu procesul de urbanizare, se pune problema dacă aceasta este durabilă și dacă este pe termen lung, bineînțeles cu un impact din punct de vedere al schimbării climatice. Un alt element important este schimbarea situației în ceea ce privește guvernanța locală parlamentele uh, Sami care au fost uh, create, uh, uh, Groenlanda de asemenea, care a cerut uh, o creștere a capacității în ultimii ani. Deci uh, există o tendință pentru aceste minorități să se facă auzite în legătură cu afacerile interne în general. Uniunea Europeană, statele membre și statele care sunt implicate în regiunea arctică au dezvoltat tot felul de strategii, uh, un lucru oarecum recent, pentru că în urma cu 20-30 de ani uh, nu toată lumea avea o strategie pe această temă. Acum se pare că așa este cazul și peste 15-20 de ani, chiar și în uh, uh, situația cea mai proastă din punct de vedere a schimbării climatice, zona arctice, arctică va rămâne în continuare una înghețată așa cum o cunoaștem în ziua de astăzi. Acum, politici la nivelul UE pentru regiunea arctică. Este o politică care a început în 2008, atunci când uh, Parlamentul și Comisia au început să lucreze pe această temă în mod serios. De atunci până acum au existat mai multe proiecte, uh, finanțări, printre care uh, s-a uh, subliniat în special importanța priorităților pentru dezvoltarea acestei regiuni, Suedia și Finlanda au fost implicate, însă și altele, cum ar fi Canada, Statele Unite, Rusia, Islanda sau uh, Norvegia. E vorba de dezvoltare durabilă, uh, cooperare pașnică și durabilă. E vorba de elemente strategice care sunt repetate de fiecare dată. Atunci când Canada sau Statele Unite au uh, Uh, dețin președinția Consiliului Arctic se centrează pe astfel de teme și există o cooperare crescută, lucru care nu este uh, de surprins pentru că e nevoie de uh, o cooperare așa cum s-a întâmplat în ultimul timp. În ceea ce privește rolul UE, statele membre din zona arctică au devenit actori importanți Există strategii și politici care se centrează pe probleme de securitate, probleme strategice care nu sunt neapărat centrale în declarațiile Comisiei, uh, deși ele sunt incluse în dezbaterile parlamentare, din fericire. În ultimul deceniu, Uniunea Europeană și relațiile la nivel interinstituțional, relațiile între statele membre au uh, evoluționat în urma tratatului de la Lisabona, politica în regiunea arctică, Uh, este în continuă schimbare și asta înseamnă că există noi oportunități pentru a face mai multe și pentru a avea noi uh, perspective de viitor. Rolul UE pe termen lung. Uh, Consiliul Arctic este organizația internațională cea mai importantă pentru regiune, alcătuită din opt uh, state și șase comunități indigene și un număr foarte mare de observatori. UE a cerut în urma cu câțiva ani să aibă calitatea de observatori, însă uh, a existat un conflict cu Canada în legătură cu emisiile de dioxid de carbon și altele și deocamdată răspunsul a fost amânat. Se pare că Rusia este cea care amână practic decizia pentru că UE să capete rolul de observator în urma unor tot felul de alte probleme pe care le-am avut cu Rusia. Politica în zona arctică este densă, complexă și mai de succes decât uh, și-ar imagina mulți pentru o astfel de regiune. Este însă un sistem de guvernanță oarecum uh, recent, tânăr, uh, pentru care nu exista o identitate geostrategică până după al doilea război mondial, după, după războiul rece, mă scuzați. Consiliul Arctic este una din organizație organizațiile importante. De asemenea, mai există și cei cinci din zona arctică, deși e vorba de un grup mai degrabă la nivel informal, există și mai multe cadre de cooperare la nivel regional în care se implică UE și există o cooperare strânsă la nivel multilateral cu Rusia, cu Islanda uh, și multe cadre de cooperare care sunt uh, implementate. Se discută pe teme precum uh, schimbările climatice, mediul, dezvoltarea, la nivelul aranjamentelor multiguvern și așa mai departe. Există și chestiuni geostrategice și de securitate, care în general sunt tratate în cadrul acestor organizații cu excepția acelui grup uh, informal, cei cinci din zona arctică. Deci, uh, temele de securitate reprezintă niște teme esențiale. Un altul reprezentant uh, declara că zona arctică este importantă pentru uh, Uniunea Europeană, însă problema securității nu a fost abordată până acum. Este uh, o regiune unde există un nivel de cooperare foarte ridicat și de unde am putea învăța foarte multe. Există însă un potențial foarte mare acolo și știm că există și mm, potențiale conflicte pentru că Rusia este prezentă acolo. Uh, și nivelul de cooperare, în general, a prioritizat interesele suverane ale canadienilor, de asemenea ale Rusiei. Fiecare dintre părțile implicate consideră că nu e nevoie de o dezbatere la nivel global pe tema securității, că fiecare se poate ocupa de propriile probleme. Însă, în ultimii ani, pe măsură ce rasa își extinde bazele militare în zona arctică, își extinde capacitățile înspre nord, e clar că încep să se pune tot felul de întrebări în legătură cu consecințele unei astfel de extinderi și schimbări la nivelul relațiilor. După cum știți, în Consiliul Arctic există opt uh, membri și, practic, uh, șapte dintre ei ar putea impune sancțiuni uh, unuia dintre membri, ceea ce ar putea deveni o adevărată problemă. Însă, până acum, acest lucru nu s-a întâmplat. Există uh, foarte multe uh, evenimente de natură uh, militară și este de ușor de înțeles pentru că sunt foarte multe interese de protejat. Uh, e vorba de uh, accesul strategic la uh, ocean, la celelalte resurse care există acolo și nu este neapărat uh, vorba de ofensivă, dacă încerci să vezi care sunt uh, obiectivele de atins uh, în zona arctică, nu este neapărat loc de prea multe manevre în acea zonă. În ultimii ani a avut loc și anexarea uh, Crimeei de către Rusia, sancțiuni care au fost uh, impuse. După aceea s-a adoptat uh, codul polar la nivelul organizației internaționale, dezvoltarea unor forme de pază de coastă și o cooperare autentică pentru dezvoltarea Consiliului Economic al Arcticului, acel grup informal al celor cinci în zona Arcticului pentru pescuit, um, deci relațiile uh, nu s-au îmbunătățit prea mult uh, în ceea ce privește Rusia și securitatea în regiune. Alte teme care sunt discutate sunt cele legate de provocări uh, la nivel demografic, la nivel de mediu și e vorba de evenimente care pot apărea în zona arctică, pentru că aceasta este controlată de state dezvoltate, unde uh, multe din uh, principiile de securitate nu se aplică la fel ca în restul lumii, iar uh, politicile cheie la nivelul UE se centrează pe mediu, dezvoltare durabilă, cooperare internațională, toate aceste chestiuni, securitatea mediului și așa mai departe, sunt deja acoperite uh, deci uh, nu e nevoie de a aduce în discuție aceste uh, cadre de dezbatere la nivelul articului. Rolul UE ar putea fi unul pozitiv în ceea ce privește temele de securitate. UE este un actor din ce în ce mai important și aș reaminti aici ce se întâmplă în sudul și estul Europei și uh, care este relația între UE și statele membre, o relație care se schimbă uh, în continuu, există dezbateri la mai multe niveluri. Nu pot să mă pronunț eu aici să spun care este poziția capitalelor europene și ce se spune de la Bruxelles, însă zona arctică deocamdată este una liniștită, pașnică și Probabil că e mai bine uh, să fii la masa negocierilor atunci când se tratează astfel de teme, astfel de strategii pentru perspectivele de viitor. Acum câteva cuvinte în legătură cu energia în zona arctică, după care voi ajunge la concluzii. Din punctul de vedere al energiei, combustibilii fosili sunt încă prezenți. Uh, probabil că Uh, nu s-au făcut uh, evoluții așa cum uh, se aștepta în trecut. Norvegia și Rusia oferă, sunt furnizori de gaze foarte importanți. Norvegia începe să se dezvolte din ce în ce mai spre nord. Însă, pe măsură ce merg mai departe, Furnizarea de gaze se face mai degrabă sub formă de gaz natural uh, lichefiat, nu neapărat uh, prin gazoducte. Și în felul acesta gazele pot fi trimise peste tot în lume. Deci chiar dacă Rusia și Norvegia se dezvoltă în continuare în uh, regiunea arctică, aceasta nu înseamnă că ei vor fi practic singurii noștri furnizori. Dependența UE UE dorește să-și decarbonizeze economia, însă acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Vom depinde în continuare de actualii noștri furnizori. Uh, resursele din zona arctică nu reprezintă o soluție magică pentru îngrijorările legate de asigurarea aprovizionării cu energie, însă reprezintă o parte importantă din această soluție, din mixul energetic și statele arctice Uh, ne susțin, deci e vorba de un element care trebuie să rămână în dezbaterea pe care o avem. E vorba aici și de tehnologii uh, curate, o mai bună gestionare a tehnologiilor existente, un mix al tehnologiilor mai durabil și cum putem evoluționa pe viitor, în special în ceea ce privește petrolul și gazele. Ce ne interesează pe noi este asigurarea cererii și încercăm să vedem care va fi rolul gazelor naturale în procesul de decarbonizare la nivelul UE. Se pune problema dacă uh, e nevoie de mai multe investiții în nord dar pentru aceasta trebuie să înțelegem mai bine care este nivelul de cerere și cum va evolua el la nivel global și în UE. Acum, în concluzie, câteva elemente la care să ne gândim pentru Uniunea Europeană și regiunea arctică. În primul rând, un lucru care se reflectă foarte bine în strategii și politici la nivelul UE. E nevoie de o centrare pe cetățeni, o prioritizare în funcție de nevoile oamenilor în contextul lor regional. Deci, pe teritoriul UE și în zonele din regiunea arctică, acolo unde suntem prezenți. E vorba de economie, investiții în cercetare, inovație, în comunicații. Însă, o bună parte din Economia arctică se bazează pe dezvoltarea resurselor naturale, uh, combustibil fosil, dar și alte resurse naturale și e nevoie de o dezvoltare durabilă pentru aceste resurse, care va rămâne, practic, coloana vertebrală a economiei în zonă. Din punctul de vedere al guvernanței, Uniunea Europeană a transmis semnale pozitive pentru a îmbunătăți responsabilizarea la nivel local și Uh, aceasta nu înseamnă că e nevoie neapărat de noi instituții, dar e nevoie de o mai mare transparență, de un nivel de consultare mai ridicat în care și Parlamentul, bineînțeles, să se implice. Un al doilea element este cel al leadership-ului din punctul de vedere al mediului. Un fost înalt uh, uh, funcționar canadian protesta față de interesele pe care le avem în uh, zona Arcticului uh, uh, se spunea că dacă nu suntem preecologiști, atunci mai bine să nu ne amestecăm. Deci problema se pune cum putem fi lideri în continuare pe chestiunile de mediu la nivel global și să o facem încât și partenerii noștri să ne asculte. Vroiam, deci, uh, să menționez acest fapt pentru a spune că obiceiurile trecutului încă se mai regăsesc în viitor. Și securitatea provizionării cu energie, de asemenea, este esențială. Dorim să fim uh, deschiși, uh, ecologici, dar trebuie să ne centrăm pe obiectivele noastre pentru ca acest lucru să se întâmple. Trebuie să asigurăm și o coerență a politicilor între instituțiile europene și statele membre. Regiunea Arctică este un nou domeniu de politici, recent apărut și prezintă numeroase oportunități pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înțeleg că dumneavoastră sunteți canadian, nu? Din felul cum ați uh, pronunțat uh, anumite cuvinte. Deci îmi cer scuze pentru comentariul făcut la început. Acum, dacă colegii doresc să intervină, vă rog să fiți foarte succinți în intervențiile noastre, pentru că suntem în întârziere. Doamna Iaconsari, vă rog. So, thank you very much for your comprehensive Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră detaliată. Acum câțiva ani, China era foarte activă în uh, zona arctică. Și doresc să știu care e situația actuală. China e peste tot. Au părăsit zona arctică sau uh, sunt în continuare interesați acolo? Și apoi, guvernanța acestor politici în cadrul Uniunii Europene la întrebarea celebră a lui Kissinger, care e numărul de telefon de la comisie unde pot contacta pe cineva ca să aflu care e politica Uniunii Europene în zona arctică. Iar în ceea ce privește Rusia, dacă am înțeles bine, ați spus că Rusia ar fi constructivă în ceea ce privește politicile de, de acolo. Lucrează împreună cu alte state NATO, precum uh, Norvegia. Din ce motiv? Mulțumesc. Domnul Lusing, mulțumesc. Voi vorbi în germană. Mă auziți? Mulțumesc pentru prezentare. Iată care sunt temperaturile în această încăpere. Ne obișnuim cu uh, zona arctică. Într-adevăr, un eveniment potrivit. Am fost rugat să, vor, să fim succinți, de aceea nu mă voi mai referi acum la toate aspectele problematici de mediu când vorbim de exploatarea resurselor din zonă. Și dori doar să completez că pot apărea probleme pentru navele comerciale și ați făcut acea comparație cu Moldova și aș dori să spun că echilibrul ecologic din zonă este foarte fragil și pot fi cauzate daune irreversibile, daune care nici nu pot fi luate în calcul. Ce facem cu această complexitate și cu influența pe care o are zona arctică asupra altor zone? Deci salut faptul că această problematică este tratată cu atenție în studiul dumneavoastră și și în cele spuse de doamna Mogherini. Aș dori să știu este ce părere aveți. Dacă n-am putea avea un uh, acord, cum exista cel cu Antarctica, care să interzică orice astfel de operațiuni militare și un moratoriu care să interzică exploatarea resurselor. Credeți că ar fi posibil astfel de abordare? Ar fi în interesul UE sau în, în interesul populației care locuiește acolo? Apoi, pe probleme de siguranță, vorbeați de rolul Rusiei și ați spus că, în ciuda înrăutățirii relației cu Rusia, există, sau ar exista acum o foarte bună cooperare ca și criza Ucrainei și altele nu au dus la înrăutățirea acestei cooperări. Și totuși, Vorbiți de activități militare suplimentare acolo, care aparțin în special Rusiei. Dacă v-am înțeles bine, criticați în special activitățile Rusiei. Spuneți că activitățile statelor NATO n-ar fi atât de grave. Atrag atenția că există acțiunea Arctic Challenge a statelor NATO care trebuie văzute în relația cu celelalte activități în zonă. Și m-aș întreba cum vedeți acea foaie de parcurs din 2009 și apoi strategia Departamentului de Apărare din Statele Unite. Da, al Departamentului de Apărare, nu Strategia Generală. Mulțumesc, doamne Lezing. Domnul Bacitis. Mulțumesc, domnule președinte. Regiunea arctică e într-adevăr una interesantă și prin topirea gheții putem ajunge mai ușor la resursele naturale de acolo. Sigur, în funcție de surse, cantitățile de resurse naturale de acolo sunt diferite. Unii spun că ar fi imense. Unii vorbesc de resurse imense, iar cele cinci țări sunt desigur foarte interesate să limiteze accesul altor țări la acele informații. Și aș dori să reiterez întrebările colegei. Spuneați că cele cinci țări gestionează regiunea cu prietenie, dar există o tensiune, un echilibru fragil între Canada și Rusia. Canada are obiective militare acolo, încearcă să-și apere interesul, Mai există și alte obiective strategice. Mulți încearcă, Rusia încearcă să-și sporească prezența. Atunci, cum vedeți aceste relații prietenoase ale celor cinci? Sunt într-adevăr așa de prietenoase cum par? Cred că pe viitor ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra faptului că problema insecurității s-ar putea înrăutăți. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai am și eu o ultimă întrebare, foarte pe scurt. Am văzut multe rapoarte înaintea scăderii prețului petrolului despre cât de interesant ar fi regiunea pentru dezvoltare ulterioară în acest domeniu. Și mă întreb dacă jucătorii principali s-au retras din zonă sau sunt în așteptare, în funcție, vor să vadă cum evoluează prețul petrolului, sau uh, s-au retras pentru că sunt atâția alți factori. Mulțumesc. Voi încerca să răspund pe scurt, încep cu ultima întrebare. Ceea ce privește jucătorii principali depinde. În America de Nord, aproape toți jucătorii principali și-au uh, închis activitatea în Alaska. Repsol a fost ultimii care s-au retras, deci chiar pare să se retragă. Dacă prețul crește, vor reevalua. Iar în ceea ce privește Rusia, depinde, sunt afectați de preț, dar și de sancțiuni, de tehnologie, la care nu au acces. Asta îi limitează. Dar au abordări diferite. Vor continua cu câteva astfel de proiecte în zona nordică. S-ar putea să au făcut parteneriate cu China când au obținut bani din vest, așadar le amestecă un pic. China investește în astfel de proiecte de gaz lichefiat, au observatori în, uh, în Consiliul Arctic. China e foarte interesată să înțeleagă ruta maritimă prin nord și cum va evolua acea rută dacă gheața scade. Însă ruta nu s-a deschis pe cât de repede se așteptau oamenii și au fost grabă, mai degrabă activități regionale de transport maritim decât uh, majore. Să vedem, poate se va schimba ceva în următorii ani. Sunt acolo, sunt uh, implicați, dar nu e o mare prioritate. nici mă, sunt uh, mai interesați acum de o serie de subiecte care nu erau interesați acum 10 ani, să spunem. Ceea ce privește un număr de telefon al Comisiei pentru zona arctică, nu, nu este un astfel de număr de telefon, dar multe dintre aceste discuții sunt pe aspecte tematice. Cei de la mediu vorbesc cu cei de la mediu, cei de la energie vorbesc cu partenerii de la energie și așa mai departe. Nu există un singur număr, un singur punct de contact. Se poate discuta și la serviciul de acțiune externă. Deci nu există o unitate centrală. De ce cooperează Rusia? Pentru că sunt puterea de acolo, puterea și situația le convine, sigur, nu vor sancțiunile, dar nu-i irită nimic acolo neapărat. Deocamdată cooperează acolo pentru că și noi cooperăm cu ei. Le spunem nu pe anumite subiecte, dar spunem da pe alte părți. Deci merge în ambele direcții. Au fost discuții cooperante, care însă apoi au fost întrerupte. fragilitatea mediului, impactul, da, n-am insistat pe aceasta, dar e centrală pentru politica europeană, pentru politica majorității statelor din zona. E o zonă foarte fragilă din punct de vedere uh, de mediu. Deși nu m-am concentrat eu pe aceste aspecte, ele sunt cât se poate de serioase. Și problema e, e tocmai incertitudinea. Nimeni nu știe cât de gravă va fi situația dacă deschidem anumite uh, exploatări de hidrocarburi sau zone trasee maritime și așa mai departe. De aceea trebuie să ne concentrăm pe dezvoltare durabilă din tot ceea ce se întâmplă acolo, indiferent de categorie. Iar cât privește posibilitatea unui tratat, nu. Nimeni din afara zonei nu, mereu se opun. Nu doresc un tratat, nu doresc niciun moratoriu, niciun alt regim. Când e adus în discuție, ne arată că nu sunt interesat. Nu, e greu și de discutat. Cât privește acțiunile NATO în zona, la oarecare măsură, Statele Unite nu consideră că e o prioritate militară. E un domeniu strategic. Privește uh, apărarea cu rachete și uh, submarine nucleare, da, dar nu sunt implicați în zona și oricum doar în zona Alaskai. Relația cu Rusia, Suedia, uh, Finlanda și Norvegia, de fapt în zona europeană, relațiile au fost bune, există o cooperare militară, acum sunt oarecare probleme, dar nu e vreun motiv să spunem că Rusia are uh, reacționa negativ, nu. Cât privește rezervele, resursele din zonă, nu e toată lumea de acord. Limitele maritime, granițele între state merg mult înspre nord înainte să devină problematice și unde nu există încă un acord. Iar zonele unde nu există acord sunt atât de departe în nord că nu vor fi accesibile în secolul acesta și sper că până atunci nu vom mai avea nevoie de resursele de acolo. În zonele suverane, în apele suverane, totul mai de acord zonele sunt accesibile, și acolo statele sunt uh, suverane și decid ce vor să facă cu acele resurse. Și că dacă e o relație prietenoasă cu Rusia și ceilalți, așa cum am spus, a existat și un forum mil, militar de cooperare care a fost închis între noi, în uh, <laughs> Rusia. Nu putem spune un singur lucru despre Rusia, sunt mai multe aspecte. Vor să fie parteneri pe multe aspecte, pentru că sunt puterea de acolo, dar nu sunt cei mai buni prieteni neapărat cu celelalte state. Însă întâlnirile continuă, ministrii participă, se întâmplă o reformă a pazei de costă, așadar fragil, dar de succes, aș spune. Mulțumesc, domnule Steng. Sunt sigur că observațiile dumneavoastră plus studiul pe care îl avem vor ajuta în pregătirea raportului nostru din proprie inițiativă cu privire la zona respectivă. Mulțumesc mult pentru prezență! Următorul punct a fost amânat și mai avem un punct crearea unui mecanism de schimb de informații cât privește acorduri interguvernamentale și instrumente între state membre și state terțe în domeniul energiei și anulării de decizii. Vom discuta această propunere acum și dau cuvântul raportorului domnul Cucan. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că vă văd acolo. Aș vrea să vă amintesc că este vorba despre un aviz ca urmare a propunerii Comisiei pentru updatarea mecanismului de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei. Am discutat acest aviz cu câteva săptămâni în urmă, de aceea voi avea o intervenție scurtă, nu voi intra în multe detalii. Am primit 36 de amendamente, 9 din partea raportorului și 37 din partea altor colegi. Aș dori să le mulțumesc pentru interesul manifestat pentru redactarea acestui aviz. am subliniat ideea de transparență care ar permite Uniunii să întreprindă acțiuni mai coordonate în domeniul politicilor energetice și mai ales al securității energetice. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu propunerea Comisiei că acordurile interguvernamentale în domeniul energiei ar trebui să fie supuse uh, analizei uh, din partea Comisiei pentru a verifica în ce măsură corespund legislației comunitare înainte de a fi semnate. Deci, un principiu ex ante. Statele membre trebuie să informeze Comisia în legătură cu începerea uh, negocierilor pentru acorduri interguvernamentale în domeniul energetic cu statele terțe. Statele membre trebuie să informeze de asemenea Comisia în legătură cu uh, acordurile interguvernamentale și instrumentele neobligatorii dintre statele membre și țările terțe. Iar în ce privește amendamentele primite, aș vrea să spun că le voi susține pe acelea care se referă la uh, meritele acestei decizii. Un amendament din partea domnului Pițula uh, propune uh, niște prevederi suplimentare în legătură cu modul în care acordurile corespund uh, legislației privind securitatea energetică. În principiu sunt de acord cu această chestiune, dar voi verifica dacă merg în aceeași direcție Uh, respectarea legislației comunitare și cred că va trebui să discutăm această chestiune în detaliu cu altă ocazie. Am o problemă cu amendamentul numărul 21 din partea grupului ECR. Se referă la Nord Stream 2. Înțeleg uh, ce se cere în amendament. Dar nu cred că această chestiune trebuie să facă parte din textul legislativ în care noi stabilim niște reguli, niște principii. Aici este vorba de o reglementare, de stabilirea unor reguli, de al unui mecanism. Nu ne ocupăm de cazuri concrete, particulare. Deci nu cred că amendamentul își are uh, rostul în acest text. Și în final nu am putut să ajungem la amendamente de compromis până în clipa de față, pentru că majoritatea amendamentelor înaintate tratează aliniate diferite, chestiuni diferite, situații diferite. E foarte greu să găsești o formulare comună. Este o situație mai neobișnuită, dar așa stau lucrurile. Oricum însă sunt la dispoziția uh, raportorilor din umbră pentru a discuta uh, diversele subiecte care interesează în mod deosebit. Deci îmi declar disponibilitatea pentru această discuție cu raportorii din umbră. Acestea ar fi observațiile mele introductive. Mulțumesc foarte mult pentru atitudinea foarte tolerantă, pentru uh, discuții cu raportorii din umbră. Și unul dintre ei, domnul Pițula, dorește chiar să intervină acum. Vă rog, aveți cuvântul. Ok, nu? No? Yes. Funcționează acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să menționez uh, câteva uh, probleme. Sunt trei, uh, de altfel. Lipsa unui control lex ante și imposibilitatea de a participa la negocieri, după aceea aspecte legate de securitatea juridică în mecanismele care nu sunt de acord cu achiul comunitar și după aceea absența transparenței în negocierile care sunt în curs. Faptul că un control ex post nu a determinat niciun fel de modificare a acordurilor până acum. Cred că uh, ne permite să ne punem de acord să modificăm regulile actuale, ținând seama de eșecul de până acum. Cred că este nevoie să existe un bun schimb de informații și să asigurăm securitatea juridică în situația în care vedem că acordurile nu corespund legislației europene. Deci, trebuie să existe un control din partea Comisiei, un control de conformitate, inclusiv în legătură cu modul de funcționare, pentru că se ajunge la întârzieri, dar care nu trebuie până la urmă să devină o piedică în calea negocierilor. Ținând seama și de situația statelor membre. Problema aprovizionării cu hidrocarburi este o chestiune importantă și când vorbim despre acest lucru, trebuie să putem și să controlăm situația aprovizionării în statele de tranzit, pentru că și ele trebuie să se aprovizioneze cu surse de energie și cu hidrocarburi de bună calitate. Dar acest lucru nu este posibil decât dacă politicile sunt bine puse de acord. Aceste Acorduri interguvernamentale sunt foarte importante și în paralel cu uh, modificările mecanismului pe care dorim să uh, îl aplicăm, trebuie să sporim calitatea și independența noastră în domeniul energetic. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Pițula. Votul în Comisia AFET va avea loc pe 5 septembrie. Și vă mulțumesc pentru acest schimb de vederi. Și putem trece acum la subiectul următor. Este vorba uh, despre provocările strămutărilor forțate și o prezentare a Comisiei în acest punct de vedere și un schimb de vedere cu experții.